bună, de aceea su susținem aceste parteneriate în, domnul, în domeniul educației. Mulțumim, domnule Tocăș, pentru tonul constructiv pe care l-ați folosit în raportul dumneavoastră. Președintele, mulțumesc uh, foarte mult, domnule comisar, pentru concluziile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, acesta este sfârșitul dezbaterii noastre. Votul va avea loc mâine la ora 12. Ultimul punct de pe ordinea de zi din această seară este raportul domnei Țicău, o piață unică digitală competitivă, e-government, un vârf de lance. Domnul Ticău, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar

Děkuji vám za vaše úvodní slovo a nyní otevírám Vă mulțumesc foarte mult pentru această introducere. Deschid procedura Catch the Eye. Am șapte persoane înscrise la cuvânt. Domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc, doamnei raportor, la acest subiect. Poate trebuie să spunem și ceva general este foarte important și este un uh, fir călăuzitor pentru politica noastră în acest domeniu. Avem un context economic dificil și există devieri în statele membre, există diferențe între statele membre și se creează și o diferență foarte mare la nivelul competitivității. Nu este vorba numai de buget și de politici, este vorba de șanse, de transparență și de securitate care pot fi compet uh, avantaje competitive pentru state în care aceste noi te tehnologii sunt utilizate, în care întreprinderile le utilizează. Și pur și simplu trebuie ca toată lumea să înțeleagă asta. Dacă ai, avem, un, avem lipsuri aici, este un lips, sunt lipsuri și pentru statele membre asta. Cost, fondurile de coeziune, avem aici sume de miliarde. Trebuie să insistăm asupra bunelor practici.

Vážený pán predsedajúci, vážené pani, eh, kolegyne, kolegovia. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, eh, dragi colegi. Apreciez eh, eforturile doamnei raportor. Această problematică a fost luminată dintr-un, dintr-o nouă perspectivă. Standardele de informatizare, compatibilitatea, joacă un rol foarte important la autorități autoritățile care doresc să participe la acest proces. Este important ca aplicațiile și sistemele pe care le pot folosi cetățenii să uh, fie cât mai bine structurate, astfel încât cetățenii să comunice bine. În prezent, uh, sistemele de operare uh, Microsoft Android sunt folosite tot mai mult și în cazul anumitor uh, aplicații, ele nu, uh, nu funcționează corespunzător. De aceea, dacă dorim să avem servicii la standard european, atunci interoperabilitatea trebuie să fie îmbunătățită. Aceste sisteme trebuie să comunice între ele. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc. Urmează acum domnul Segedi. Tisztelt képviselőtársaim, a gazdasági válság három dologra ráirányította mindenképpen a figyelmünket. Egyrészt az, hogy a... Vă mulțumesc. Criza ne-a atras atenția asupra trei lucruri. În primul rând trebuie să eliminăm birocrația, trebuie ca administrația să fie mai rapidă și trebuie să facem economii. În lumina celor spuse de doamna Țicău, și anume că IMM-urile constituie aproximativ 90% din toate întreprinderile, e bine, aceste obiective sunt cu atât mai importante. Digitalizarea și e-guvernarea pot duce la atingerea acestor obiective. Raportul consideră uniformizarea ca, ă, ă, ca ceva foarte pozitiv, însă în Europa de Est nu avem ce uniformiza. Ă, de aceea trebuie să facem progrese. Am însă unele rețineri față de aceste obiective. În primul rând este vorba de protecția datelor cu caracter personal. Este ceva foarte important pentru întreprinderi. Pe de altă parte, autoritățile trebuie să poată um, umbla cu aceste date numai în statul uh, lor. Domnul Nicolașici. Predseda, vážený pan comisar, kolegyne, kolegovia. Mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Tehnologia informației și comunicațiilor, despre care a vorbit doamna raportor, acestea au devenit parte componentă a vieții moderne și au o influență foarte mare asupra economiei. 5% din PIB-ul Uniunii Europene este creat de către TIC. Acest sector însă are un potențial și mai mare care încă nu a fost exploatat. Pentru că pe piața digitală unitară există în continuare multe obstacole care trebuie depășite, mai ales uh, comunicarea și serviciile de informare transfrontaliere, acestea nu sunt unitare și nu sunt armonizate la nivelul statelor membre. Deci există în continuare obstacole pe piața internă și pe acestea trebuie să le îndepărtăm în mod sistematic. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea mai întâi să o felicit pe colega mea, doamna Țicău, pentru uh, imensa muncă pe care a făcut-o în Comisia ITRE pe acest uh, dosar și, de asemenea, mulțumesc Comisiei pentru activitatea sa. Vreau să fac trei comentarii. Mai întâi, uh, trebuie să ne asigurăm că avem acoperirea de a utiliza toate aceste servicii pentru continentul european și asta este un element de competitivitate al Europei. Uh, în Corez, în cantonul de unde provin eu și de asemenea în alte zone în Overni, uh, există zone care nu sunt acoperite din punct de vedere tehnologic, deci cred că există o problemă. În, uh, trebuie să avem în Uniunea Europeană, în toate statele membre, acoperire 100%. În al doilea rând, dacă uh, ca să ne simplifice viața, administrația nu trebuie să devină mai complexă, mai complicată. Noi, cetățenii, avem de-a face cu prea multă complicație, cu prea multă birocrație și, în fine, în ce privește implantarea funcționarilor, aceste noi tehnologii ar trebui să ne permită să lăsăm funcționarul acolo unde se află deja și să lucreze la distanță cu administrația centrală, grație tocmai administrației online, eh, tipului de e-guvernare. Dalším řečníkem je pan Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Țicău pentru un rezumat foarte clar a direcției în care trebuie să ne îndreptăm. Avem um, trei adjective cu piața, uh, care um, se referă la piață. Digitală, uh, competitivă și uh, piață unică. Um, toate aceste uh, servicii s-ar uh, uh, aplica în domeniul vămilor, în domeniul comerțului, de ce nu, în domeniul sănătății și așa mai departe. 75% dintre IMM-uri nu fac tranzacții în afara Uniunii Europene și o mare parte nici nu fac tranzacții în afara propriei țări. După cum spunea și domnul Odi, cel mai important este uh,

Cuvântul în încheiere, comisarul Lewandowski. Raportul cu privire la e-guvernare al doamnei uh, Ticău este, vine la timpul potrivit și um, pune um, e-guvernarea în contextul strategiei Europa 2020 este o oportunitate de a moderniza și a simplifica sectorul public, de a-l face mai eficient din punct de vedere al costurilor și mai ușor de utilizat. Subliniați pe bună dreptate, doamnă Țică, în raportul dumneavoastră, puterea sectorului TIC în Europa, după cum spuneați, constituie 5% din PIB-ul uh, Uniunii Europene, o valoare de piață de 660 de miliarde de euro și contribuie cu 50% la creșterea de productivitate generală. Iată care este potențialul pieței digitale în cazul în care ea ar fi uh, lipsită complet de bariere. Uh, bariere cu care se confruntă în ziua de astăzi cetățenii și întreprinderile când, uh, au, când doresc să aibă acces la servicii publice online în alte state membre. Uniunea Europeană și Comisia, la nivelul cooperării europene, doresc să îmbunătățească planul de acțiune până în 2015 și vor crea, vor face o propunere de uh, în ceea ce privește semnăturile electronice până în iunie 2012. Este vorba de identificare electronică, autentificare și semnături electronice, așadar. Este vorba și de a uh, răspunde la noile ne uh, nevoi de interoperabilitate, acceptare a uh, semnăturile electronice și așa mai departe. De asemenea, salutăm Uh, efortul dumneavoastră de a face ca uh, facturarea electronică să fie uh, preponderentă în Europa până în 2020, dar trebuie să luăm în considerare și uh, cerințele IMM-urilor în cadrul, cadru, uh, cadrul legislativ actual. Uh, uh, luăm notă și de uh, dorința noastră ca uh, facturarea electronică să fie uh, Uh, obligatorie până în 2016 pentru serviciile publice. Și, de asemenea, salutăm sprijinul pentru proiectele strategice, cum ar fi identitatea electronică, achizițiile publice electronice uh, și așa mai departe. Um, finanțarea va fi uh, necesară și contăm pe ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Cu aceasta încheiem dezbaterea. Votul va avea loc mâine la ora 12. Doamnelor și domnilor, următoarea sesiune va avea loc mâine.